Chers collègues, si vous... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Ne reluăm lucrările. Înainte de asta, aș vrea să vă amintesc că vorbim mult despre calificarea tinerilor în această comisie și vă invit ca la ieșirea din sală să luați un chestionar care este propus de o tânără studentă pe cale de a se califica la Colegiul Europei, Anne-Sophie Michel, care este printre noi și o salut, și v-aș ruga să contribuiți la succesul studiilor ei, răspunzând la întrebările de pe acest chestionar. În mod normal, ar trebui să ne reluăm discuțiile cu privire la raportul domnului Alejandro Sercas, însă nu-i văd pe cei doi protagoniști cărora ar trebui să le dau cuvântul, doamna Lambert și doamna Lușcheviciute, și de aceea vă propun să ne ocupăm mai întâi de raportul doamnei Edith Bauer, să discutăm despre amendamentele la acest raport, având în vedere că ele sunt numeroase și s-au propus puține compromisuri. Deci cred că ar trebui să meargă lucrurile destul de repede, chiar dacă întotdeauna ai și surprize în uh, cadrul lucrărilor parlamentare. Vă rog să vă prezentați compromisurile pe care le-ați elaborat, și anume două compromisuri pe baza amendamentelor, celor 113 amendamente. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, este adevărat că nu am reușit să găsim foarte multe compromisuri. Există două compromisuri și există două întrebări și trebuie să așteptăm până la votul și două chestiuni în privința cărora trebuie să așteptăm până la votul final. La începutul listei de votare există 400 de chestiuni în privința cărora nu se poate identifica un compromis. Vor fi acceptate două amendamente și două amendamente vor fi respinse. Există amendamente, există situații în care nu putem identifica amendamente de compromis la sfârșitul listei amendamentelor am putut uh, menționa o chestiune. Este vorba despre 108, 109, 103, 110, 112 și 113. Deci, în ceea ce privește aceste amendamente, 108, 109, 110, 112 113. Ele au caracteristici specifice. Acest raport nu poate fi citit fără să ținem cont de regulamentul 561. Există o legătură foarte importantă între directiva noastră 2000 2.15 și uh, regulamentul uh, 561. În directiva 2002 trebuie să se prevadă aceleași dispoziții ca și în regulamentul 561, însă în domeniul controlului soluțiile nu pot fi identice. De ce? Din mai multe motive. În primul rând, din motivul următor. În ceea ce privește reglementarea timpului de lucru, există legislații naționale diferite. Nu putem găsi o soluție unică pentru controlul internațional. S-au făcut anumite propuneri de modificare. S-a dorit adaptarea regulamentului 561, însă nu se poate pentru că există deja legislații naționale. O a doua categorie de amendamente par acceptabile. E vorba despre monitorizare, control și sancțiuni. Există amendamente care încearcă să preia titlul din regulamentul 561 și să îl aplice directivei 2002. Însă, asta ar însemna să se înființeze un sistem informatic extrem de costisitor la nivel european, un sistem pe care nu pot să îl susțin. am uh, încercat să identificăm compromisuri. Am încercat să ținem cont de dispozițiile din regulamentul 561. Este vorba despre înregistrarea cu un tahigraf uh, digital a timpilor de încărcare și descărcare pot accepta să găsesc un compromis și amendamentul numărul 1 a fost uh, formulat în consecință. Acum, în termeni foarte practici, în ceea ce privește controlul și regulamentul 561 și amendamentul 2 face referire la control. Cred că trebuie să fim și mai severi. Am ținut cont de propunerea colegilor mei. Încă o dată, aș vrea să spun că nu putem identifica un compromis în ceea ce privește includerea sau excluderea șoferilor independenți. Nu putem să găsim un compromis, nu putem accepta un amendament odată și a doua oară să nu-l acceptăm. Deci, în ceea ce privește includerea sau excluderea, nu putem tranșa și nu putem găsi cu adevărat un compromis. Comisia noastră trebuie să ia o decizie. Mai avem încă o lună până la votul final poate că încă mai avem posibilitatea de a căuta compromisuri, posibilitatea de a găsi noi formulări față de formularea actuală. Putem încerca să precizăm formularea în așa fel încât să nu împovărăm prea mult uh, întreprinzătorii. Aș vrea să adaug că aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru activitatea lor. Am primit 99 de amendamente. Vă propun să nu redeschidem discuția așa cum a avut ea loc uh, cu ocazia schimbului precedent de opinii, pentru că nu are niciun rost. Vrem să discutăm despre posibilitatea de a elabora mai multe amendamente de compromis decât cele care au fost propuse de raportoare sau nu. Îi dau cuvântul lui Stephen Hughes. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt gata oricând să discut despre alte compromisuri cu doamna Bauer. Înțeleg de ce este greu să mai uh, redacteze compromisuri. O parte din pozițiile din amendamente prezintă diferențe semnificative, pentru că seria de amendamente corespunde la două logici, includerea independenților și, pe de o parte și excluderea acestora pe de altă parte. Deci există o diferență foarte mare și este greu de rezolvat această diferență în afară de momentul uh, votului uh, peste o lună. Există alte amendamente pe care nu le-a menționat raportoarea și atrag atenția asupra celor legate de includerea șoferilor la uh, dispozițiile legate de cele 3,5 tone. Șoferii nu vor fi uh, acoperiți de regulile cu privire la sănătatea la locul de muncă. Este important să ținem cont de această chestiune. Poate că nu se reflectă suficient de clar în aceste amendamente, însă sper că Comisia va lua notă și va face în așa fel încât să includă șoferii de automobile și cele 3,5 de tone. Cred că există un adevărat uh, pericol. Doamnă președinte, va trebui să așteptăm pentru a vedea care va fi poziția finală adoptată de comisie în ceea ce privește includerea sau excluderea independenților și sper că chestiunea va fi rezolvată la următoarea uh, reuniune. Mulțumesc, uh, doamna uh, Turnă. Turunen. Mulțumesc. Cred că este semnificativ faptul că avem doar două amendamente de compromis și cred că s-ar putea face mai multe în ceea ce privește aplicarea și controlul. Am mulți deputați, indiferent de orientarea lor politică, vor să se asigure că măsurile legislative ar trebui să fie și aplicate strict în statele membre, pentru că, în caz contrar, degeaba adoptăm această legislație. Există un, uh, ar trebui să existe un potențial de control. E nevoie să avem o abordare de principiu în privința procesului și în privința conținutului. Iată de ce am depus un amendament pentru a refuza propunerea comisiei. Nu este o invitație la compromis. Putem discuta pentru a vedea dacă se poate face ceva pentru sporirea controlului și aplicării în uh, cadrul acestui proces. Există alte cereri de luare de cuvânt? Doamna Figueiredo. Mi-e foarte greu să înțeleg aceste propuneri de compromis. nu am înțeles cum vom reuși să îi apărăm pe lucrătorii independenți, având în vedere că aplicăm o legislație uniformă pentru toți. Aș vrea să înțeleg poziția colegilor mei. Mulțumesc! Doamna Harkin, mulțumesc! Aș vrea să o felicit pe doamna Bauer. Cred că a făcut tot posibilul pentru a găsi aceste compromisuri. Cred că a mers cât de departe a putut, susțin aceste compromisuri și probabil că este imposibil de identificat o soluție. Felicitări doamnei Bauer. Domnul Camnor. Doamnă Bauer, aveți, aveți cuvântul pentru a încheia această discuție și ați auzit reacțiile colegilor cu privire la amendamentele de compromis și disponibilitatea lor de a face ceva mai mult, mai ales în ceea ce privește instrumentele de aplicare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că Stefan Hughes a caracterizat foarte bine situația actuală. Există două tendințe în ceea ce privește amendamentele de modificare. Este foarte greu să amalgamez aceste tendințe. Am făcut uh, tot ceea ce mi-a stat în putință, voi face tot posibilul pentru a identifica alte soluții în timpul pe care îl mai am la dispoziție. Sunt gata să mă, înțeleg, să mă întâlnesc cu domnul Hughes am purtat deja o discuție foarte aprofundată și foarte utilă și în ceea ce privește vehiculele de sub 3,5 tone, dacă se menține această propunere, vom vedea, pentru că există mai multe propuneri. Unele spun că ar trebui să mergem sub acest prag, altele din potrivă. Și la un moment dat va trebui să tranșăm. Însă eu una cred că nu trebuie să ținem cont de întreaga legislație cu privire la vehiculele de 3,5 tone. Trebuie să lăsăm acest lucru în sarcina Comisiei pentru Transporturi, pentru că aceasta este comisia care este însărcinată să se ocupe de această problemă. Avem propunerea Comisiei pentru Transporturi. Comisia pentru Transporturi nu a adoptat nici o opinie și textul pe care îl aveți în dosare nu este decât un proiect, un proiect care nu a fost uh, adoptat și acest lucru ne arată cât de dificilă este situația, pentru că Comisia pentru Transporturi nu a adoptat nicio opinie. Vom uh, vota în ședința din aprilie, pe 28 aprilie, și vom vedea dacă vom putea să ajungem la compromisul cu raportoarea. Există, mai avem 5 minute până la sesiunea de votare. Uh, cele două protagoniste nu sunt prezente. Îi dau cuvântul domnului Sercas pentru a încheia discuția de ieri știu că reprezentanții comisiei sunt prezenți și comisia dorește să-și expună punctul de vedere, așa că îi dau cu plăcere cuvântul reprezentantului comisiei, domnului Olivier Tell pentru a exprima punctul de vedere al comisiei. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, aș dori mai întâi să-i mulțumesc domnului Sercas pentru proiectul său de aviz. Comisia împărtășește avizul raportorului asupra faptului că un acord în prima lectură este de dorit și că, în plus, poate fi obținut cu condiția de a ajunge la compromisurile necesare. Uh, în ceea ce privește egalitatea de tratament, având în vedere că ieri s-a discutat propunerea inițială a Comisiei. Cred că nu vor exista dificultăți bineînțeles, prefer să uh, fiu prudent, nu ar trebui să existe dificultăți în ceea ce privește amendamentul 12, care este foarte de important pentru raportor. Apoi, în ceea ce privește amendamentele 8 și 4, în principiu soluții tehnice pot fi găsite. Problema cea mai dificilă o pune uh, amendamentul 13, referitor la drepturile sociale. Aș dori să indic faptul că propunerea Comisiei nu este poate ceea ce și-ar fi uh, dorit raportorul. Uh, el ne-a explicat acest lucru. Dar trebuie să știți că situația actuală nu este satisfăcătoare și plecând de la această situație, propunerea Comisiei uh, Uh, reprezintă deja anumite progrese, prezintă anumite garanții pentru lucrătorii migranți. Deci este deja o, o realizare față de situația actuală, un pas înainte și reprezintă de asemenea și rodul unui compromis. Pe de o parte ne dorim o egalitate de tratament și pe de altă parte trebuie să ținem seama de anumite constrângeri bugetare, financiare în statele membre. O soluție față de această problemă va fi o soluție greu de găsit, pentru că în statele uh, membre știm exact cum stă situația cu contribuții, ne, uh, contribuțiile fiscale, spre exemplu. E vorba de reședința fiscală, unde anume aceasta este uh, fixată. Unele state membre ar putea să ne reproșeze faptul că mergem mult prea departe și că prin această soluție am înglobat mai mult decât uh, lucrătorii activi. Dar mesajul meu, doamna președinte, este că, bineînțeles, vom încerca să găsim un compromis uh, între colegiuitori pe această chestiune, fără a pierde din vedere un lucru, și anume că am primit un mandat din partea Consiliului European ca până în 2013-2014 să evaluăm din nou situația pentru a redacta în final un cod al imigrației. Dar statele membre care doresc să meargă mai departe, dincolo de uh, drepturile oferite prin această directivă, pot să o facă și vom putea evalua situația pe viitor în scopul unei consolidări a drepturilor deja dobândite. Iată mesajul pe care vreau să vi-l transmit. Mulțumesc! Doamna Lambert încă nu este, nici doamna de atunci are cuvântul domnul raportor. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru uh, prezentarea sa. Îmi pare foarte bine că am reușit să înregistrăm progrese în amendamentele 4, 8 și 12 și nu îmi pierd speranța că și amendamentul numărul 13 va uh, fi încununat de succes în așa fel încât să avansăm. Așa cum am spus ieri, repet încă o dată și astăzi, uh, înțeleg că există anumite dificultăți în partea statelor membre. Uh, știu că aceasta, acest amendament se va confrunta cu dificultăți, pentru că aici ne aflăm într-o zonă, într-o, într-un domeniu în care am putea să mergem mai departe decât simplul criteriu de reședință care este luat în considerare în momentul în care se acordă drepturi sociale. Dar aș dori să semnalez faptul că nu vreau să extind uh, anumite drepturi și să contravin principiului de subsidiaritate, care este deosebit de important, pentru că statele membre au uh, sisteme naționale de asigurări sociale specifice. Absolut deloc. Nu aceasta este dorința mea, însă ceea ce vreau să uh, obțin eu este principiul de nediscriminare și transpus prin elemente foarte concrete, acolo unde nu există directive sau coduri care să acopere aceste drepturi. Deci putem să reglăm această chestiune în mod definitiv în momentul în care vom avea instrumentul legislativ necesar. Am putea lansa deja câteva idei care să fie aprofundate ulterior. Și acum aș dori să răspund doamnei Ria Omenroy și celelalte colegi uh, finlandeze care au luat ieri cuvântul. Ei bine, voi repeta încă o dată că în, acest, în această directivă, așa cum spunea și Comisia vis-a-vis -vis de documentul său, nu se acordă, nu se modifică conținutul acestor drepturi acestea țin de suveranitatea fiecărui stat membru. Singurul lucru pe care îl menționează directiva este cel care lucrează și are reședința într-un stat membru ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi de care beneficiază și un resortizant național. Este singurul obiectiv fixat în directivă. Și eu nu vreau să existe vreo limitare în ceea ce privește acest principiu de egalitate în momentul în care acordăm statelor membre posibilitatea de a uh, aplica în mod concret această directivă. Într-adevăr, uh, este un pas înainte, un progres, și spun asta uh, reprezentantului Comisiei, dar uh, Uh, au existat și argumente cum că s-ar uh, uh înlătura anumite drepturi, precum, spre exemplu, asigurările sociale sau, uh, spre exemplu, asigurările medicale, uh, deși lucrătorul migrant respectiv are reședința în statul respectiv. Aici e vorba de drepturi fundamentale, doamna președintă, și directiva își dorește să îmbunătățească situația care, în momentul de față, nu, nu corespunde uh, cu ceea ce ne dorim noi. Trebuie să acționăm în mod corect, trebuie să uh, semnalăm opiniei publice europene că acest deficit va fi rezolvat cât de curând. Mulțumesc, doamna președinte! Mulțumesc, până doamna președinte. Ne vom opri aici, pe marginea acestui uh, raport. Etapele următoare vor fi depunerea amendamentelor, care are drept termen 24 martie 2010, și a raportorul este de acord cu asta. Și apoi vom avea o dezbatere pe marginea amendamentelor. Vom avea o dezbatere deci pe 27 aprilie și votul pe 28 aprilie. Ceea ce, bineînțeles, nu e o situație perfectă, ideală, dar având în vedere că avem un calendar foarte strâns, suntem presați de timp, e bine, acesta va fi calendarul pe care îl fixăm. Iată că ajungem acum la ședința de la uh, ședința de voturi. Începem cu punctul 11 și anume raportul doamnei Bastos referitor la uh, Fondul European de Dezvoltare Regională. Doamna Bastos, aș dori să vă spun că am avut ocazie să, ocazia să o întâlnesc pe doamna Danuța Hupner și într-un spirit de bună cooperare între cele două comisii, ar fi bine ca și ea să țină seama de amendamentele pe care le vom adopta pe baza raportului dumneavoastră, având în vedere că nu am abordat punctul cel mai sensibil care ar risca să îngreuneze negocierile. Deci eu sper pe această bază să puteți să uh, valorificați și punctul de vedere al comisiei noastre. Aliniatul 1.4.a, amendamentul 15, doamna Schroter. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Qui est contre? Împotriva. Il n'est pas euh, adopté. Euh, l'amendement 16. Se respinge. Amendamentul 16. Cosa. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Doamna Crețu. Pentru. Împotrivă. Se respinge, dar vom verifica. Cine este pentru? Toată lumea are uh, cartela de vot. Eu și doamna Figueredo nu le avem, deci vom număra separat. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Așteptăm și vicepreședintea noastră preferată să voteze. A votat toată lumea? S-a închis votul. 19 pentru, 13 împotriva, se adoptă. Amendamentul 18, doamna Crețu. Domnul Handel, n-aveți cartela de vot. Oricum nu s-ar fi schimbat nimic la rezultatul votului. Deci, amendamentul 18, doamna Crețu, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19, doamna Schroeter. Cine este pentru? Împotriva. Vom verifica. Amendamentul 19. S-a deschis votul. Doamna Figueiredo se abține. Eu votez pentru. A votat toată lumea, s-a închis votul. 21 împotrivă, 11 pentru se respinge. Domnul Clark? Doamna președinte, nu am cartela de vot. Deci îmi veți spune ce anume uh, vreți să votați, cum anume vreți să votați. Foarte bine. Amendamentul 20 al doamnei Schroter. Cine este pentru? Împotriva, și se respinge. Amendamentul 4 al doamnei raportor. Uh, care înlătură o parte din text. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 21, doamna Sipel. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 22 și 23 împreună sunt identice. Se adoptă. 24-25 același text, identice pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. După considerentul 2, avem un considerent nou cu un amendament oral care a fost distribuit în scris. Nou, Amendamentul 9. Cine este pentru împotriva abțineri? Se adoptă. După considerentul 1, amendamentul 5 al doamnei Gongs. Cine este pentru împotriva abțineri? Se adoptă. Considerentul 2, amendam Amendamentul 6. Doamna Gunț, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7 al doamnei Sipel. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8 al doamnei Bizotto. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1 devine caduc, s-a adoptat al șaptelea, ajungem la amendamentul 10, doamna Bizotto, cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Amendamentul numărul 2 al raportorului. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 12, doamna Meissner, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 al raportorului devine caduc, s-a adoptat 12. Ajungem la amendamentul 11 al doamnei Sipel. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 13, tot Sipel, pentru împotriva abțineri se adoptă. 14 devine caduc. Am ah, mă scuzați, 14 trebuie votat. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Supunem acum la vot ansamblul textului, vot electronic. Domnul Clark, dumneavoastră votați două voturi împotriva și doamna Figueiredo. A votat toată lumea, s-a închis votul. 32 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Putem să o felicităm pe doamna Bastos. Alors, nous en venons au... Ajungem acum la avizul domnului Christensen la punctul 12 cu privire la cerințele de capital pentru portofolul de tranzacționare și resecuritizare, precum și procesul de supraveghere a politicilor de remunerare. Un aviz pentru Comisia Econ. Articolul 1, amendamentul 14. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 15. Raportor. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 16. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 17. Pentru Voi merge foarte repede, trend cu mare viteză. 17. Al raportorului. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă 18. Același raportor, amendament al raportorului. Pentru domnul Elmer. Din câte văd eu, doamna președinte, dumneavoastră spuneți cine este pentru și adoptat. V-am auzit pe dumneavoastră în original. Cine este pentru? Se adoptă. Foarte bine spune doamna președinte, îmi cer scuze și voi corecta. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Domnul Elmere contră. Cine se abține? Atunci se adoptă. 53 al domnului Thomas Mann. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 19 devine caduc. Trecem la 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20 al raportorului. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 21 al raportorului. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 22 al raportorului. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 55 al domnului Leliaric și Zimmer. Cine este pentru? Se corectează, doamna președinte, spusese 53, 55. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 56 a domnului Liaric, doamna Zimmer, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 24. Devine caduc. Trecem la 57. Pentru. Împotriva. Nu e prea clar. 57. Cine este pentru? Votăm atunci electronic. Domnul Clark, dumneavoastră, cum votați? Împotrivă, doamna Figueiredo? Pentru. A votat toată lumea, s-a închis votul. 24 25 pentru, 13 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 25 al raportorului. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 58. Cine este pentru? Doamna Deli. Împotriva abțineri, se respinge. 26. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 59 al doamnei Deli. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 60 domnului Leliaric. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 27 al raportorului. 27 devine caduc, ajungem la 28 al raportorului. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 29 pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. 61 al domnului Lăliaric și doamna Zimmer. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 62 al doamnei Deli pentru, împotriva, abține, se respinge. Amendamentul 30 al raportorului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 63 al doamnei Deli pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 31 al raportorului. Cine este pentru? Împotriva? Vom verifica. 31 a raportorului. S-a deschis votul. Domnul Clark, cum votați? Domnul Clark, sunteți împotriva. Douăzeci de voturi pentru, 9 voturi împotrivă, se adoptă în mod clar. Înseamnă că n-am văzut eu bine. 64 al domnului Pupakis. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 65 al doamnei Deli. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 32 al raportorului pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 66 al doamnei Deli pentru, împotriva, abțineri se respinge. La amendamentul 33 există un amendament oral care a fost propus, care face că textul trebuie citit astfel. Should, not shall. Există o diferență. Cuvântul uh, uh, should a fost înlocuit cu shall. Deci, termenul pe care ar trebui să-l adoptăm este should. Deci, se supune la vot amendamentul astfel modificat. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 al raportorului pentru, împotrivă, Abțineri? Vom verifica. Toată lumea a votat, a închis votul. 20 de voturi pentru, 18 împotrivă, 35 se adoptă. 67, doamne, doamna Deli, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 al raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă, 37 al raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă, 38 al raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă, 39 al raportorului pentru, împotriva, vom verifica. 39. S-a deschis votul. Domnul Clark, votați împotrivă. Doamna Figueiredo votează pentru. Tu le monde a le vote est a votat toată lumea, s-a închis votul. 20 de voturi pentru, 18 împotrivă. Se adoptă cu aceeași majoritate ca și adinauri. Amendamentul 68 al doamnei Deli devine caduc. Ajungem la amendamentul 1 al raportorului cu privire la vize. Cine este pentru împotriva abțineri? Se adoptă amendamentul 2 și amendamentul 40 sunt identice, se votează împreună. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă și amendamentul 3 al raportorului. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Ajungem acum la amendamentul de compromis A, prezentat de cinci grupuri politice. Aș dori să vă informez asupra faptului că există un amendament oral care a fost înaintat. Îl voi citi în engleză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 se opune cineva față de acest amendament oral? Nu se pare că este cazul. Atunci votăm amendamentul de compromis astfel modificat. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Celelalte amendamente devin caduce. Amendamentul 44 al uh, domnului Iaric, doamna Zimmer. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 45 al domnului Thomas Mann, cu un amendament oral care adaugă la finalul textului payment of de, uh, deferred variable remuneration for example by the use of the EFQM. Don't ask me. Nu știu exact ce înseamnă acest EFQM, dar probabil că noastră știți. Cine este pentru? Da, domnule raportor, vă rog. Should add model after EFQM. Model. Yes, it is a model. Poate că ar trebui să adăugați model după EFQM. Este un model. M-ul din EFQM nu desemnează un model? Poate că ar trebui la urma urmelor să scriem uh, întregul nume mai degrabă decât uh, un acronim și să trecem acronimul între paranteze. Ar fi mai ușor de înțeles pentru toată lumea. Domnule Elmer, dacă avem în vedere uh, depunerea unui amendament oral. Oare n-ar putea să ne spună cineva ce înseamnă de fapt acest acronim? Ați putea să ne spuneți adevărul în privința acestui acronim? It's a model which can be... E vorba de un model, un model care poate fi folosit atunci când analizăm responsabilitatea socială sau atunci când se face un plan, se stabilesc obiectivele și așa mai departe. Ah, Întrebarea este, domnul Elmer, și eu am exact aceeași frământare ca și dumneavoastră. Deci am înțeles noi bine, da? Că M-ul, uh, litera M e pentru cuvântul model. Deci imaginez că E este pentru equivalent, F pentru cine știe. Eu vreau să dau dovadă de imaginație. A, se pare că am găsit informația. European Foundation for Quality Management Model. Iată, s-a elucidat misterul și cred că toată lumea este absolut încântată să înțeleagă ce anume înseamnă această, acest, această prescurtare în amendamentul oral. Dacă nu se opune nimeni, atunci vom completa acest amendament oral cu explicația clară a acestui, acestei prescurtări. Și atunci, cine este pentru amendamentul domnului Thomas Mann? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Cu EFQM plus cuvântul model clarificat. Amendamentul 5 al raportorului devine caduc, 46 al doamnei Deli caduc și după considerentul 5 supunem la vot compromisul, amendamentul de compromis B înaintat de trei grupuri politice. Cine este pentru compromisul B? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Noastră nu vedeți, probabil. Da? Vreți să-l verificăm. Atunci s-a deschis votul în ceea ce privește compromisul B. Domnul Clar, cum votați? Doamna Figherei 2 pentru. A votat toată lumea, s-a închis votul. 15 pentru, 23 împotriva, se respinge. Ajungem la amendamentul 47, care introduce un nou considerent. 47. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 48 al doamnei Deli. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. După considerentul 5 avem amendamentul 7 al raportorului pentru, împotriva, abțineri, se respinge considerentul amendamentul de compromis numărul C. Deci după considerentul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Acest amendament de compromis se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 49 a domnului Pupachis. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 al raportorului, care introduce un nou considerent. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. După considerentul 5, un amendament de compromis D, uh, înaintat de 5 grupuri politice. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul 6, amendamentul 10 al raportorului. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă considerentul 11, amendamentul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 12, amendamentul de compromis E, înaintat de 5 grupuri politice. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 26, amendamentul 13 a raportorului pentru împotriva. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă în mod clar. Supunem la vot ansamblul textului, vot electronic. Domnul Clark, cum votați? A votat toată lumea. S-a închis votul, 35 de voturi pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Putem să-l felicităm pe raportor. Nous en venons au vote. Trecem la votul avizului domnului Loiaric. Très bien. Alors, au paragraphe 1, euh... Alineatul 1. Un amendament de compromis a fost prezentat de patru grupuri. Cine este pentru compromisul B? Ar fi trebuit să faceți acest lucru înainte de a vota. Cine este pentru compromisul B? Încă o dată. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Doamna Lin dorește să ia cuvântul. E foarte greu cu aceste compromisuri pentru că le-am primit târziu și doar în limba franceză. Deci voiam să spun că o să mă abțin în privința tuturor compromisurilor, pentru că nu am uh, apucat să ne uităm la ele. Mulțumesc. La alineatul 2, amendamentul de compromis C, prezentat de patru grupuri. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 2, amendamentul 16 al domnului Coferati, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 al aceluiași autor, verificăm întâi în ceea ce privește 16, domnul Clark, doamna Figueiredu, Toată lumea a votat, s-a închis votul. V-ați uh, înșelat. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Avem 18 pentru, 22 împotrivă. Amendamentul domnului Coferati nu s-a adoptat. La alineatul 3, amendamentul de compromis D, prezentat de Alinatul 3, compromisul D, prezentat de către patru grupuri, cine este pentru, împotriva abținere, se adoptă. Trecem la amendamentul 11, prezentat de doamna Deli, În a treia parte, votăm doar pe a treia parte pentru că este compatibil cu compromisul D. Și vă citesc textul exact despre care este vorba. ca să fie clar pentru toată lumea. Cere ca întreprinderile care au activități sau filiale în teritorii necooperative să fie sancționate, în special prin interzicerea de a primi ajutoare din partea uh, statelor membre sau din partea Uniunii Europene. Cine este pentru aceasta a treia parte a amendamentului 11? Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se respinge. După alineatul 3, cine este pentru? Compromisul E. Împotrivă, abțineri se adoptă. După alineatul 3, amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 28, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 4, amendamentul 29. Cine este pentru, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 este compatibil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 5, amendamentul 31 al domnului Loiaric. Cine este pentru? alte abțineri se adoptă. Amendamentul 32 al doamnei Deli, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alinatul 6, amendamentul 33, este un amendament care își propune să elimine o parte. Cine este pentru 33 împotrivă, verificăm. Se deschide votul. Domnule Clark, sunteți împotrivă. Doamna Figueiredu, sunteți împotrivă? S-a închis votul. 23 pentru, 14 împotrivă. Amendamentul 33 se adoptă. După alineatul 6, amendamentul 36 al acelui autor, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 7, amendamentul 37 al același autor. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 este compatibil. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 8, 39 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 40 al domnului Coferati, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 al doamnei Baltasar și Mesner, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Alineatul 9, 42 al aceluiași autor, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Alineatul 9, 43, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 44 al domnului Deli, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 45 al domnului Șogor, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 46 pentru, considerentul 1, amendamentul 1 și 2 sunt împreună, ce este pentru, considerentul B, Amendamentul de compromis prezentat de patru grupuri politice. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Trecem la considerentul B. Amendamentul 8, considerentul D, pardon, 8 se adoptă, 9 este compatibil, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerantul, considerantul E, amendamentul 10, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Domnul Clark, pentru, doamna Figueiredu, Doamna Moran, toată lumea a putut vota. S-a închis votul. 31 pentru, 4 împotrivă, 5 abțineri. O felicităm pe raportoare. Îl felicităm pe raportor, pe domnul lui Iaric. Și ajungem la ultimul vot din această dimineață, avizul domnului Coferati pentru Comisia Economică și Monetară cu privire la viabilitatea finanțelor publice în contextul relansării economice. La alineatul 1 avem amendamentul de compromis 1 prezentat de raportor. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, amendamentul 5 a raportorului. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnule raportor, aveți cuvântul. În această după masă, în această dimineață, grupul ALDE a cerut uh, un vot separat la acest amendament. Eu, unul, nu am nimic împotrivă, deci dacă se poate, voi uh, spune unde anume se situează diferența. Despre ce amendament este vorba, domnule raportor? Prima parte un vot pe părți la amendamentul 5? Asta doriți? Nu. Pentru întregul amendament, însă nu am nimic pentru a proceda separat. Dacă doriți să ne spuneți unde anume trebuie să se facă împărțirea. Primul punct se termină cu fraza până la ce rata șomajului și apoi arată că statele și așa mai departe. În orice caz, eu sunt pentru întregul amendament, pentru că reprezintă acest amendament, însă nu am nimic împotrivă să se voteze separat cele două părți ale acestui amendament. Supunem la vot în mod separat prima parte subliniază că relansarea economică rămâne fragilă și că șomajul continuă și așa mai departe, până la va fi scăzut în mod semnificativ și durabil. Cine este pentru prima parte? Cine este împotrivă? Cine se abține? Într-adevăr, se adoptă. Supun la vot a doua parte, și anume restul textului, și subliniază până la relansare. Cine este pentru a doua parte? Cine este împotrivă? împotriva acestei a doua părți. A doua parte este adoptată. Ajungem la amendamentul 6 prezentat de doamna Figueiredu. Cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. Poi amendamentul 7 la celuiași uh, autor se respinge. Votăm amendamentul 8 care introduce un subtitlu. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. La alineatul 2 votăm un amendament de compromis și anume B, prezentat de raportor. Cine este pentru, contra, se adoptă. La alineatul 3 avem uh, amendamentul de compromis C. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. 20 pentru, 17 împotrivă, 2 abțineri. Amendamentul de compromis ce se adoptă. Apoi amendamentul 16. Cine este pentru, împotrivă? Nu este clar. Haideți să facem o verificare electronică. A votat toată lumea, s-a închis votul. 24 pentru, 3, 3 abțineri, se adoptă. Alinatul 4, compromisul D, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, amendamentul 21 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinatul 22, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 5, uh, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Supun la vot amendamentul 23. Cine este pentru? Abțineri se adoptă. Amendamentul 24. Cine este Cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. După alineatul 5, amendamentul 25 al domnului Coferati, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adopt. Amendamentul 26 se respinge, 27 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 28 cine este pentru, Amendamentul 29 se adoptă. Alineatul 7. Amendamentul de compromis F. Verifie. Vom verifica în mod electronic. Domnul Clark este împotrivă. A votat toată lumea. S-a închis votul. 18 pentru, 19 împotrivă, 3 abțineri. Se respinge. Ajungem acum la amendamentul 30 al doamnei Lope Fontanie. Cine este pentru? Împotriva? Vom verifica. Amendamentul 30. Tout le a A votat toată lumea. Mașina a funcționat mai repede decât mine. 23 pentru, 17 împotrivă. Amendamentul doamnei Fontanie se adoptă. Se spune că celelalte amendamente sunt compatibile, deci le vom vota. 31. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 32 al doamnei Lin. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. După... A, vreți să verificăm. Verificăm 33. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. A votat toată lumea, s-a închis votul. 21 de voturi pentru, 20 împotrivă, se adoptă diferența de un vot. După aliniatul 7, 34 al domnului Coferati, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 8, 35, Figueiredo pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36, domnul Ori și doamna Iasloviețca, E un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. După aliniatul 8, amendamentul 37, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniat 8, 38, cine este pentru? Doamna Figueiredo, împotriva, abțineri, se respinge. 39, doamna Lope Fontanie, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 al doamnei Lin este compatibil, se supune la vot. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Supunem la vot ansamblul textului uh, prin vot electronic. S-a deschis votul. Domnul Clark este împotrivă, doamna Figueredo se abține. S-a închis votul. 34 de voturi pentru, 5 împotrivă și o, uh, două abțineri. O felicităm, felicităm raportorul. Ça, ça peut arriver. Euh, nous en venons au point 15 euh, de l'ordre. Iată că ajungem acum la punctul 15 de pe ordinea de zi și voi ceda președinția doamnei Lin, vicepreședinte, pentru a prezenta acest punct. Thank you. Sorry. <laughs> Yes, now, now we're going to move to the study. Uh, Vom trece acum la studiu. Am cerut acest studiu pentru a putea avea o privire de ansamblu în ceea ce privește politica socială din, anul 19, din anii 1990. Acestea au, acesta a fost foarte important în ceea ce privește programul de acțiune pentru Agenda pentru Politică Socială așa că îi voi da cuvântul domnului Eichhorst de la Institutul pentru Studiul Muncii. Aveți 15 minute, vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Vă salut pe toți reprezentanții din Parlamentul European. Sunt fericit că am astăzi această posibilitate de a prezenta rezultatele studiului nostru de la sfârșitul anilor 90 până în anul 2000. Acest studiu l-am pregătit și l-am prezentat eu împreună cu colegii mei Uh, Barbara, care stă aici lângă mine, și domnul Michael de la Institutul pentru Studiul Muncii din Bonn, Germania. Mi s-a spus că studiul, dar și rezultatele sunt, au fost distribuite în sală sau sunt distribuite chiar acum, doamna președinte. Vă rog, cei care doriți să părăsiți sala, să plecați cât mai repede ca să nu deranjăm prezentarea. Vă mulțumesc. Thank you. If you'd like to continue, okay, thank thanks you. a lot. Um... Cred că toată lumea cunoaște acest studiu vi s-au distribuit documentele, le aveți la îndemână. Am dorit să spunem astăzi aici care au fost rezultatele și să discutăm împreună cu dumneavoastră care este rolul Parlamentului European în politica socială europeană. Ne vom axa pe cinci puncte pentru început vă voi vorbi despre context și despre scopul studiului, iar apoi vom trece mai departe la felul în care arată acum politica socială europeană, iar apoi vom discuta despre rolul Parlamentului European. Scopul principal al acestui studiu a fost să urmărească dezvoltarea politicii economice sociale cu un fiind pus accentul pe Parlamentul European, de asemenea, s-au luat în considerare agendele din 2000, 2004 și 2008. Acestea au fost comparate cu ă, ce s-a vrut și ce s-a obținut. acesta a lucrat Parlamentul împreună cu Comisia și partenerii sociali. Apoi s-a încercat să se vadă ce acțiune ar putea fi întreprinsă la nivelul Parlamentului. Aș dori să vă atrag atenția asupra unor pagini din materialul pe care l-ați primit. Vrem să vă dăm o privire de ansamblu asupra celor mai importante lucruri pe care le-am uh, cercetat în perioada din, de la sfârșitul anilor 90 până în 2000 Politica socială e un proces asupra căruia se lucrează în continuare și în contextul strategiei de la Lisabona această legislație a devenit mai importantă față de cum era în trecut. Partea legislativă a scăzut puțin, dar în același timp politicile încep să, acest, acest fel de politici încep să se folosească tot mai mult. În raportul nostru veți găsi o prezentare detaliată a inițiativelor legislative și a agendei 2000 agendei sociale 2000-2005, de asemenea și pentru anul 2008. Am putut să identificăm o o acțiune foarte puternică între anii 2004-2005 legislativă. Atunci se pregătea și tratatul de la Lisabona, se pune accentul pe calitatea muncii și de asemenea și problemele internaționale jucau un rol tot mai important. În studiul nostru, care se bazează pe interviuri, dar și pe cercetare, am observat următoarele lucruri. Situația e mai dificilă în ceea ce privește politica socială după anul 2005. Atunci, în Consiliul European, au intervenit niște probleme, procesul legislativ a devenit tot mai dificil dar am observat de asemenea și influențe foarte mari pe care le avea Parlamentul European. Probabil unii dintre dumneavoastră își amintesc de directiva privind serviciile europene. Agenda pentru anul 2005 prezentată de comisie uh, a extins și mai mult programul de acțiune la nivel european. Se luau în considerare toate schimbările din la nivel social și de asemenea tot mai multe sectoare erau luate în considerare. Poziția Parlamentului European a discuta de asemenea și despre acele lucruri care apar în program, dar care încă nu au fost îndeplinite. Prima parte a studiului se ajunge să evalueze ce s-a întâmplat între ultimii 10-15 ani. Putem să observăm că procesul legislativ a fost uh, puțin împiedicat de eterogenitatea din Consiliu. Aceste lucruri din Consiliu au făcut ca legislația nouă să treacă destul de greu. Și de asemenea existau și păreri care erau de acord cu legislația care exista deja. Deci acest lucru ne arată că există anumite chestiuni care sunt uh, încă pendinte. Discuții despre eventualele modificări sau uh, amendamente pentru unele directive. Așa că e nevoie de mai multă activitate în acest sector, mai ales că acum Comisia Europeană este, relu- este se abține în ceea ce privește această nouă legislație. Trebuie ca să se lucreze împreună cu Consiliul pentru a avansa. În ultimul timp s-a pus accent și pe implementarea legislației deja existente. Această chestiune a devenit foarte importantă. Nu doar în Parlament, ci și Comisia tinde să se concentreze pe acest lucru. Eu, împreună cu colegii mei, am constatat că a, exist, a existat și un progres în ceea ce privește directiva privind agențiile temporare. Și o altă directivă în care s-au înregistrat de asemenea mari progrese în ceea ce privește cooperarea cu partenerii sociali. În politica socială, la nivel european, s-a constatat totuși o scădere. Activitatea nouă legislativă este în scădere în ultima perioadă. Pe pagina 11 a prezentării noastre găsiți acele subiecte asupra cărora încă se discută, se mai află încă în program și care trebuie încă discutate și negociate cu noua comisie, cu noul Parlament. Directiva privind timpul de muncă se află încă pe program. În ceea ce privește redundanțele colective și această chestiune se discută încă. Și punctul 3 a rămas încă blocat în Consiliu. În ceea ce privește punctul 4 și acesta încă se află pe program pentru că acum există o reinterpretare a textului de către Curtea Europeană de Justiție. Mai există și dosarul privind drepturile pacienților și la punctul 6 în ceea ce privește femeile însărcinate. S-a discutat despre acesta săptămâna trecută în Consiliu, la punctul 8 tratamentul echitabil și la punctul 9 se, și acesta se află încă pe program. În ceea ce privește standardele minime, protecția, noi, noile forme de muncă, deci toate aceste chestiuni încă se află pe program și nu au fost discutate îndeajuns. ajuns. Să trecem mai departe. Ce am mai făcut? Am mai făcut niște interviuri, am mai uh, cercetat care este rolul Parlamentului. Poate că aceste lucruri vă interesează aici observăm că Parlamentul devine mult mai important, mult mai puternic. Acest lucru s-a întâmplat în ultimele decenii și asta pentru că au existat schimbări în tratate. Cu toate acestea, rolul Parlamentului diferă foarte mult în ceea ce privește diferitele sectoare de politică, instrumente, mai ales când facem diferențe între diferitele îndatoriri. Însă procesele au devenit, aceste procese au devenit tot mai importante. Codecizia este un instrument foarte puternic pentru Parlamentul European. Parlamentul European depinde și de bunăvoința Comisiei atunci când vine vorba de inițiative legislative. Așa că e destul de dificil dacă o comisia nu este de acord cu anumite subiecte să se progreseze. Am mai aflat de asemenea că Parlamentul European a jucat un rol foarte important și a avut multă influență a fost sprijinit de guvernele statelor membre, de majoritatea lor și de partenerii sociali, și mă refer aici la directiva în ceea ce privește serviciile. Aici uh, Parlamentul a fost foarte implicat și a influențat versiunea finală a directivei care a fost adoptată. Dar așa cum am spus, sunt aceste domenii în, mai sunt și alte domenii în care Parlamentul nu este chiar atât de implicat. Cu toate acestea, Parlamentul își uh, are un potențial foarte mare. Pentru Parlament este important să constituie alianțe cu alți actori, am aflat acest lucru, și asta nu doar în Parlament, ci și în diferitele comisii și grupuri parlamentare. Și mai există de asemenea cercuri interesate din afara Parlamentului. un uh, rol important la au raportorii în stabilirea de dialog cu Comisia și Consiliul. Acestea sunt elemente formale în pregătire și cred că sunt, nu sunt chiar atât de importante. În raport se discută și despre rolul politicii sociale în agenda de la Lisabona. Cu, toate există anumite tensiuni în acest sens, dar am spune de asemenea că nu există o contradicție fundamentală. Cred că în majoritatea domeniilor se poate ajunge la un compromis și nu în defavoarea dimensiunii sociale. Modelele sociale naționale sunt foarte diferite și se pare că există instrumente care se pot pune în funcțiune astfel încât statele membre să aibă aceeași orientare în ceea ce privește politicile sociale, politica de angajare și de asemenea în, politici, în politicile economice. Aceasta ar fi o abordare astfel încât statele membre să meargă pe, a, pe aceeași direcție. Însă trebuie să fim conștient, conștienți că acum, confruntându-ne cu criza, și aceste lucruri sunt puțin uh, amenințate. Și acum apare și noua agenda, strategia 2020, care va apărea în acest an, probabil, și probabil că aici vor fi revizuite puțin vechile instrumente. Astfel, va, va putea, se va putea ca această strategie să fie mai puternică. Doresc să vă anunț că acum lucrăm la un proiect. Analizăm impactul politicilor sociale, impactul lor de stabilizare atunci când ne confruntăm cu o situație de criză am încercat să evaluăm nu doar costurile, ci și beneficiile politicilor sociale într-o situație de criză în care șomajul va crește. Există și o altă amenințare și anume și anume șomaj pe termen lung în țările membre. Și aș vrea acum să îmi închei prezentarea cu câteva idei Câteva idei de care Parlamentul European ar putea să profite. În primul rând, cred că suntem de acord că procesele interne din Parlament sunt o chestiune foarte importantă. Parlamentul European a avut atunci cel mai mare succes când lucrurile erau foarte coerente în cadrul grupurilor politice și în cadrul comisiilor. Și o altă pârghie foarte importantă pentru influența Parlamentului e competența acestuia de a lua decizii în legătură cu bugetul. Și chestiunile bugetare pot fi folosite în acest sens. Și mai mult, coordonarea cu alți actori este foarte importantă. Observăm aici un potențial pentru Parlamentul European de a se implica mai mult. s-ar putea implica mai mult printr-un dialog mai intens, în special cu Comisia Europeană, dar de asemenea Parlamentul European se poate implica și mai mult în ceea ce privește politicile sociale și asta dintr-un stadiu incipient. Parlamentul European are o nouă opțiune acum și anume de a veni cu, uh, cu noi legislații. și despre acest lucru s-a discutat. Parlamentul European își poate uh, exercita și în acest domeniu influența. Așa cum am spus și înainte, alianțele cu actorii și cercurile interesate sunt și acestea un instrument foarte important să existe un dialog de muncă cu Consiliul și Comisia Europeană, fie că vorbim de un dialog formal sau informal, dialog cu statele membre, cu parlamentele naționale și, în, nu în ultimul rând, cu societatea civilă și ONG-urile și acestea pot veni cu idei și pot sprijini Parlamentul European în anumite chestiuni mai ales când vorbim despre subiecte în care publicul se poate implica. Viitorul legislației la nivel european va conține de asemenea și acele lucruri care încă sunt pendinte, unele dintre ele nu se regăsesc înc- încă pe program, în unele probabil se va înregistra mai mult progres decât în altele dar, cum v-am spus, neapărat să lucreze împreună cu Comisia și Consiliul pentru a se trece pentru a se progresa și pentru a se înregistra progrese și în aceste chestiuni care încă sunt problematice. Unele dintre acestea vor deveni chiar foarte importante în acest an. Va apărea și o nouă agendă socială, așa că unele dintre aceste chestiuni vor reapărea, așa că Parlamentul ar trebui să se implice încă dintr-un stadiu incipient. Într-o orientare mai generală am aflat următoarele lucruri. Există o nevoie de a clarifica rolul principiilor de piață versus considerațiile politicii sociale și aceasta este o sursă de tensiune în ceea ce privește uh, piața și e nevoie aici de un accent mai puternic pe politicile sociale. Există anumite sectoare în care serviciile sociale și alte astfel de domenii ar trebui să se lase ghidate de uh, principiile de piață. În ceea putem de asemenea să observăm că apar aceste subiecte în diferite domenii și și în ceea ce privește domeniul economic. Nu am spune neapărat că politicile sociale și de muncă intră în conflict cu dinamica economică. Putem vedea că există o convergență în ceea ce privește abordarea acestor politici. Pe de o parte se dorește asigurarea coeziunii sociale și pe de cealaltă parte acestea vor să sprijine uh, dinamica economică. pentru o piață în creștere și și mai integrată la nivel european, trebuie să se muncească în continuare. Trebuie să existe și o anumită protecție națională. Și ajung acum la concluzii. Strategia 2020 e pe punct de realizare. Această strategie urmărește liniile strategiei de la Lisabona, se axează pe angajare, reducerea sărăciei și totuși consider că procesul este dominat de chestiunile economice. Mai este un subiect care devine tot mai important și anume guvernanța. Guvernanța în ceea ce privește strategia europeană dar și guvernanța la nivel național. Parlamentul European ar trebui să ceară o coerență a politicilor în acest domeniu, să se ofere prioritate chestiunilor ecologice și e de asemenea nevoie de angajamente din partea statelor membre. Politicile sociale nu intră în opoziție cu cele economice. Există aici un potențial de a cere politici și mai coerente pentru viitor în diferite domenii. În linii mari, Parlamentul European are un rol foarte puternic, încearcă să influențeze uh, programul pentru următorul deceniu și asta dintr-un stadiu incipient. E nevoie de un rol și mai mare pe care Parlamentul și-l dorește și îl cere și în acele domenii în care nu guvernează legislația. Parlamentul European poate să lege politicile sociale cu deciziile asupra bugetului și în aceast, din această poziție ar avea din nou un rol crescut. Dialogul cu parlamentele naționale le important. În contextul crizei, politicile sociale au devenit acum și mai importante. Cred că e o oportunitate foarte bună pentru progres pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult! Înainte să dau cuvântul celorlalți membri, aș dori să pun eu niște întrebări. Vorbați despre o analiză a costurilor și beneficiilor politicii sociale. Ne-ați putea spune cam când s-ar putea întâmpla acest lucru? Ați uh, discutat despre diferite metode de coordonare. Ar fi bine dacă ați putea să ne spuneți mai multe despre cum credeți că se, poate, um, se pot îmbunătăți lucrurile în ceea ce privește coordonarea. Lucrurile nu au mers bine până acum, nu s-a ajuns la rezultatele pe care le doream și am vrea să știm de ce s-a întâmplat așa, cum am putea îmbunătăți situația în viitor. Ați spus că ar trebui să existe mai multe coordonare între diferitele comisii ale Parlamentului. Eu cred că colaborăm foarte mult. Ar, ar fi folositor să știm unde credeți dumneavoastră că avem probleme. Ați identificat lipsă de cooperare între anumite comisii sau probabil ați văzut că unele comisii cooperează mai bine. Acestea sunt întrebările mele. Acum domnul Thomas Mann vrea să intervină și vor urma după aceea încă doi, doi colegi. Domnule Thomas Mann, aveți cuvântul. Voi da cuvântul tuturor vorbitorilor de pe listă, iar apoi veți avea din nou cuvântul. Domnul Thomas Mann, vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu am dorit să mulțumesc, uh, să mulțumesc vorbitorului. La pagina 13 sunt foarte bine exprimate lucrurile de care putem să ne folosim noi în Parlamentul European. Trebuie să ne folosim de această șansă de a coopera și cred că tocmai comisia noastră este cea care uh, ajunge la situațiile de compromis. Ne-a ajutat, ne-a ajutat să schimbăm lucrurile Întotdeauna am zis că chiar dacă nu suntem de acord, putem să asigurăm un mediu favorabil astfel încât să ajungem la un compromis. Cred că descrierea de acolo este una foarte importantă și bună. Faptul că noi colaborăm cu partenerii sociali și alte cercuri interesate este clar, însă trebuie să ne asigurăm că suntem și observați. Trebuie ca la final să putem să schimbăm multe lucruri și cred că a fost bine cât timp am lucrat împreună la Rich de exemplu, și am reușit să ajungem la un rezultat. Am venit cu două principii. E nevoie de un principiu în ceea ce privește serviciile. Am ajuns la o problemă, dar până la urmă totuși am ajuns la niște rezultate pe care a putut să le accepte toată lumea. Câteodată avem impresia că Comisia pentru Buget e puțin separată și că uh, încearcă să economisească banii, dar noi nu suntem o bancă, noi trebuie să ne asigurăm că banii sunt împărțiți cum trebuie. Fondul Social European este cel care răspunde și și noi în, comisia noastră de aceste lucruri. Trebuie să ne asigurăm că microcreditele vor fi un succes. Văd că statele membre se implică. Se implică. În Germania există o asemenea acțiune de microcredite și deja lucrurile se întâmplă. Deci asta ne dorim noi, ca la sfârșit să vedem niște rezultate concrete. Am și eu o întrebare. Ați vorbit despre Agenda 2020. Pare ceva foarte birocratic, însă ea trebuie să fie baza pentru o viziune, pentru o linie directoare, o idee pe care să putem lucra. 2020, această agendă este foarte birocratică. Cred că lipsește ceva, un moto, o viziune Probabil am putea lucra aici și să vedem ce am putea și noi să facem ca să progresăm. Și ultima observație. Cred că există o problemă foarte mare. E nevoie de o acțiune comună în ceea ce privește calificările europene și recunoașterea acestora în statele membre. Este foarte greu să fie implicate statele membre în acest domeniu. Este un domeniu foarte mare, vrem să păstrăm subsidiaritatea, dar în același timp ne dorim mai multă cooperare. Și cred că nu am ajuns în acest punct. Mult prea multe state membre se află doar într-o poziție în care se apără. Trebuie să ne bazăm pe cele mai bune practici, pe experiență, astfel încât să găsim noi drumuri, pentru că ne dorim mai multă mobilitate în Uniunea Europeană. Eu cred că aici lipsește coordonarea cu, coordonarea cu statele membre. Dar încă învățăm. Dacă suntem atât de puternici ca Parlament European, atunci ar, ar trebui să-i putem motiva și pe ceilalți și ar fi o oportunitate. Doamna președinte, mulțumesc. Sí, gracias, señora presidenta. Eu voi continua un Domnul Sercas, mulțumesc, doamna președinte. Și eu sunt de acord cu domnul Mann și analiza sa. Mai întâi trebuie să mulțumim pentru acest studiu. E o muncă foarte importantă pe care, de care nu eram la curent, însă voi citi acest document cu foarte mare atenție și mă bucur de faptul că persoane din exterior uh, pot să facă o astfel de evaluare a muncii pe care noi am depus-o și să ne propună anumite piste de uh, acțiune pe, pentru viitor. Și asta în contextul agendei sociale din Europa, care să nu fie doar Uh, la nivel politic, ci să se situeze în miezul construcției europene și cu un nivel suficient în așa fel încât să fie în final un program echilibrat atât din punct de vedere social cât și din punct de vedere uh, economic și de mediu. Doresc să vă spun că uh, sunt absolut de acord cu ceea ce ați spus în ceea ce privește momentul acesta pe care îl traversăm noi acum. A venit momentul să construim o adevărată strategie ca, și a venit momentul să vedem care sunt căile pe care putem acționa pentru a avea influență reală. Ceea ce aș vrea să vă spun, uitându-mă așa rapid și superficial pe document, este că am avea nevoie, și nu știu dacă și dumneavoastră sunteți de acord cu asta, am avea nevoie de o viziune și de o evaluare a agendei sociale, a politicii sociale, nu numai făcută de către actorii implicați, ci și din punctul de vedere a rolului pe care îl îndeplinește fiecare uh, parte care intervine în uh, în uh, această lume, aș spune eu, restrânsă la nivelul Bruxellesului, Consiliul, Comisia, Parlamentul și așa mai departe. Aș vrea să am o astfel de analiză, o evaluare, cum anume oamenii de pe stradă, pur și simplu cetățeni europeni, evaluează politica noastră socială și să nu ne restrângem doar la punctul de vedere al instituțiilor. Știm care sunt obiectivele Parlamentului European. Știm că avem deja alianțe semnate cu societatea civilă. Dar întrebarea este, putem să le evaluăm? Putem să ne dăm seama cum anume cetățenii europeni privesc această politică socială definită în instituții și nu numai la nivel național. Uh, nu putem să ne limităm doar la evocarea modelului social european, care uh, sunt uh, modele heterogene la nivelul național. Nu. Vrem să vedem dacă se poate sublinia dimensiunea comunitară a acestui model social european. Oare Europa este o problemă, este o, o Europa care creează probleme sau care rezolvă probleme? Știm că există un acord între Comisie și Consiliu și Parlamentul inițial nu s-a adăugat acestui, uh, acestui parteneriat, acestui acord. Și noi am fost priviți la momentul respectiv ca fiind o instituție deosebit de uh, importantă, care a avut un rol pozitiv de îndeplinit în aceste negocieri interinstituționale. Însă problema este că nu ne dorim să avem o legislație proastă. Ne dorim o legislație cât mai bună. Și de-aia mă întrebare, nu a venit momentul să avem acest dialog intern uh, să ne dăm seama de faptul că lumea aceasta a instituțiilor nu este unul real. Lumea reală este dincolo de pereții instituțiilor, de zidurile instituțiilor. Ar trebui să vedem cum anume munca noastră de zi cu zi influențează viața de zi cu zi a cetățenilor europeni dar mie mi se pare de multe ori că suntem așa de mulțumiți de munca noastră și odată la cinci ani de zile alegătorii au ocazia să ne spună prin vot cât de mulțumiți sau nemulțumiți sunt. Însă mie nu mi se pare că este metoda cea mai bună. De aceea vă mulțumesc foarte mult pentru acest studiu. Mi se pare că e deja un pas fundamental faptul că există o evaluare a ceea ce s-a făcut, punctele forte, punctele slabe. Dar, după mine, după părerea mea, documentul ar fi unul perfect dacă am adăugat și această dimensiune de evaluare din partea cetățenilor față de o politică definită la nivel comunitar. Thank you. And Mrs. Harkin, the last... Doamna Harkin este ultima vorbitoare. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș vrea să-i felicit pe autorii acestui raport. Nu am făcut altceva decât să l scanez, am citit primele pagini însă sunt deja foarte interesată de ceea ce citesc aici. Cred că se va dovedi a fi un document foarte util. Am doar uh, unul sau două comentarii. Tocmai am ratificat tratatul de la Lisabona și una dintre chestiunile pe care le abordați este aceea blocării dosarelor în Consiliu. Mă întreb dacă ați analizat implicațiile instituirii uh, unui vot uh, cu majoritate calificată în mai multe dosare, oare ar uh, ajuta, ar contribui la adoptarea mai uh, ușoară a legislației? Cred că este important și m-aș bucura dacă aș putea, ați putea răspunde la această întrebare. În al doilea rând, vorbiți despre metoda deschisă de coordonare și este clar că nu există o participare obligatorie a Parlamentului. Și spuneți că lipsește un cadru care să stabilească regulile jocului. Mă întreb dacă aveți uh, idee cum ar trebui să se instituie acest cadru legal uh, suficient și ce poate face Parlamentul pentru a fi uh, pentru a avea o atitudine proactivă în acest domeniu. Uh, de asemenea, revenind la metoda deschisă de coordonare, spuneți că există standarde minime în ceea ce privește serviciile sociale și beneficiile sociale și că ar fi compatibile cu uh, diversitatea. Aș vrea să dezvoltați puțin acest uh, subiect. Înțeleg ceea ce spuneți, însă aș vrea să știu dacă ne puteți spune mai multe. Sunt de acord cu domnul Sercas în privința faptului că avem nevoie de evaluarea agendei pentru politica socială. Trebuie să știm cum funcționează și cum o percep oamenii, pentru că e vorba despre două lucruri diferite. Însă ambele sunt foarte importante. Unul dintre lucrurile pe care le-aș putea spune atunci când examinez politica socială a Uniunii Europene este că a început uh, foarte bine, dacă ne uităm la anii 70, anii 80, și în Irlanda uneori ne întrebam dacă trebuie să ne inspirăm de la, din uh, politice adoptate la Berlin sau cele de la Boston atunci când stabilim politicile sociale. Și, în sfârșit, uh, un alt punct pe care aș vrea să-l ridic este următorul. Spuneați că puterea Parlamentului depinde de uh, Uh, dorința Comisiei de a uh, avansa anumite dosare, însă aveți sugestii, aveți uh, idei legate de felul în care am putea să ne creștem prerogativele în domeniu. Ce anume am putea face pentru a, a, a face o diferență în domeniu? Mulțumesc. Domnul Eichhorst. Mulțumesc pentru observații. Voi încerca să răspund uh, cât mai bine posibil. Vom prezenta o evaluare a politicilor legate de criză, costurile și beneficiile din toamna acestui an. La ora actuală lucrăm la rolul stabilizatorilor automați și la alte măsuri care au fost adoptate în ceea ce privește politica cu privire la piața muncii și dorim de asemenea să vedem care sunt datele empirice cu privire la angajați și cum anume sunt acoperiți aceștia de protecția socială. Și ne referim în special la lucrătorii temporari versus uh, lucrătorii permanenți. În ceea ce privește Organizația Mondială a Comerțului, este importantă această chestiune pentru politica socială a Uniunii Europene și uh, colega irlandeză s-a referit această chestiune. Parlamentul ar uh, face bine să își uh, dea avizul într-o etapă foarte uh, incipientă în ceea ce privește propunerile comisiei și ar trebui să influențeze ceea ce trece pe agenda comisia într-o etapă foarte incipientă. Să influențeze dialogul cu comisia și cu guverne stat statelor membre. Nu cred că OMC-ul va fi uh, o legislație care va fi integrată în curând. În sfârșit, uh, cred că sunteți conștienți de probleme și de realizări și în alte domenii. Însă, în orice caz, e nevoie de mai bună coordonare cu Comisia Bugetară și cu uh, Comisia pentru Politici Economice. Trebuie să luăm decizii legate de piața internă care afectează politicile de pe piața muncii. Politica socială nu trebuie să fie un domeniu izolat, trebuie să fie un element central în politicile uh, mai generale. Sunt uh, destul de, de acord cu ceea ce a spus domnul Mann în ceea ce privește beneficiile cooperării între actori, atât în Parlament cât și în afara Parlamentului. Și am uh, intervievat uh, observatori. Sigur că este mai bine să respinge legislație proastă decât să adopți un compromis nesatisfăcător, cum este cel cu privire la timpul de lucru sau directiva RICI. Cred că există un cost uh, al adoptării legislației și Parlamentul ar trebui să-și mențină poziția în măsura posibilului. Pe de altă parte, trebuie să existe o abordare pragmatică și dacă domeniul compromisurilor este limitat, trebuie să fim realiști în privința a ceea ce este posibil. Colegul meu, Mike, ar dori să ia cuvântul în ceea ce privește UE22. Da, pentru a răspunde domnului Mann, Europa 22 se concentrează pe economie și creștere economică. Putem spune că este o strategie economică sau o strategie uh, axată pe creșterea economică uh, cu uh, uh, axarea pe uh, probleme sociale. Suntem de acord cu domnul Mann în privința faptului că există o viziune clară în ceea ce privește aspectele sociale, lipsește, pardon, o viziune clară în privința aspectelor sociale. Doriți să știți uh, care este comentariul uh, înainte de a da cuvântul altor vorbitori? Pentru domnul Sercas acum. Îi sunt recunoscător pentru observații. Încurajez Parlamentul să aibă în vedere obiectivele economice și sociale atât în ceea ce privește legislația, cât și uh, legislația neobligatorie. Studiul nostru nu acoperă și percepția externă cu privire la activitățile sau realizările Parlamentului European. Cred că ar fi nevoie un alt studiu cu privire la cetățenii europeni. merită să facem acest lucru și să reflectăm la măsura în care instituțiile europene sunt uh, percepute, recunoscute de cetățenii europeni. Dacă există percepții negative, cred că trebuie să facem față acestor percepții. Mă întorc la standardele minime. Uh, colega irlandeză a ridicat acest punct diversitatea instituțiilor este foarte mare în Uniunea Europeană și performanța economică diferă foarte mult de la stat la membru la stat membru. Standardele minime ar putea fi o soluție pentru a evita o extindere prea mare a mecanismelor de piață este o abordare realistă mai degrabă decât să încerci să ai o abordare omogenă a statelor membre. Trebuie să existe oarecare flexibilitate la nivel național în ceea ce privește nivelul de protecție. Trebuie să încercăm să evităm uh, viduri juridice, lacune juridice, portițe care ar putea fi folosite în uh, concurența între statele membre. După cum uh, știm, de curând uh, Parlamentul și Comisia au încheiat un acord, un acord interinstituțional cu privire la un drept limitat sau condiționat de a cere Comisiei propuneri legislative. Acest lucru ridică costurile pentru Comisie ar putea ajuta pentru ca agenda Parlamentului să fie adusă în prim planul activității europene și sper că veți fi suficient de activi pentru a propune unele dintre subiectele care considerați că ar fi bine să fie discutate la nivel european. O observație Trebuie să fim conștienți de restricțiile care există în privința construirii de compromisuri pe plan european. Poate fi necesar și util să ne concentrăm asupra câtorva subiecte pentru a nu ne lovi de rezistența Comisiei Europene sau de un impas în Consiliu. Trebuie deci să evaluăm opțiunile și oportunitățile în ceea ce privește inițiativele legislative. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc! Urmează doamna Turunen, apoi doamna Morales și încă un coleg. Doamna Turnunen, vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Încă nu am citit studiul în întregime, însă doresc și eu să mulțumesc pentru prezentare. A fost foarte interesantă. Ați vorbit despre anumite chestiuni care pe mine, ca nou membru, mă deranjează. Vorbeați despre calificare despre piața internă și toate aspectele sociale. Fac parte și din Comisia pentru Piața Internă și, într-adevăr, observ aceste lucruri. Da, și noi ne dorim o dezvoltare unitară în Uniunea Europeană în ceea ce privește politica socială, politica economică, însă aceste lucruri sunt foarte greu de pus în practică. Și există această lipsă, această lipsă a politicii sociale, a politicii ecologice. De multe ori acestea sunt lăsate la o parte și totuși sunt foarte importante. Se regăsesc în structurile verticale ale comisiei, sunt accentuate acolo, dar în sectoare de multe ori lipsesc. Așa că ar trebui să ne gândim cum se poate micșora acest vid. Apoi, în ceea ce privește rolul Parlamentului, în ceea ce privește legislația neobligatorie. Strategia EU 2020 este cea care în cea în care Parlamentul European a fost lăsat în afară. La, la Strasburg s-a, hotăr- s-a adoptat o rezoluție foarte slabă Noi ne-am fi dorit mai mult, dar rezultatul a fost atât de slab. Comisia va spune, da, bine, am luat deja în considerare aceste chestiuni. Pot să înțeleg într-o anumită măsură lucrurile, dar întrebarea mea este, e suficient pentru a putea să influențăm marile strategii care vor uh, avea loc în viitorii ani la nivel european, cred că aici nu am jucat un rol atât de important. Și apoi ați vorbit și despre buget și și la asta trebuie să ne gândim. Nu s-a discutat despre această chestiune. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc, doamna Moran. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc autorilor acestui studiu pentru că întotdeauna este foarte important uh, să examinăm cum anume am muncit pe această perioadă 2000-2010 prin uh, strategia de la Lisabona. Cu toții suntem conștienți că pentru o reușită veritabilă a agendei sociale am avut o metodă de lucru, pe de o parte, și pe de altă parte exista și impactul extern din cauza crizei, care a perturbat în mod clar uh, obiectivele pe care noi ni le fixasem. Ceea ce demonstrează, totuși, că economia și aspectul economic are o influență deosebit de importantă asupra politicilor sociale pe care le putem defini, chiar dacă acest lucru ne place sau nu. Deci, în ceea ce privește strategia UE 2020, vedem foarte bine că și în acest caz, atâta vreme cât nu am reușit să depășim criza, să trecem de peste acest moment de criză, e bine, politicile noastre sociale vor fi în continuare fragile și obiectivele noastre vor fi mai greu de realizat. Pe ansamblu, în ceea ce privește modul în care lucrăm, foarte multe lucruri au fost deja spuse, mai ales în ceea ce privește modul în care cetățenii percep uh, munca noastră. Eu am înțeles de că acest punct nu făcea parte din studiul dumneavoastră, însă eu cred că ar trebui cu toții împreună și rămâne de văzut cum anume, uh, cu toți împreună ar trebui să ne asigurăm de faptul că prin politicile sociale care îi afectează în mod direct pe cetățeni, ei bine, cetățenii înțeleg care este rolul, acțiunea Europei. E mult mai dificil să explici acțiunea europeană prin instituții. Instituțiile nu sunt un punct de interes uh, maxim pentru cetățeni. Dar pot să explice această acțiune prin beneficiile sociale pe care ele au de câștigat de pe urma acestor politici. Deci nu e vorba de o metodă Uh, așa cum ați răspuns la observația domnului uh, Alejandro Sercas, ci mai degrabă e vorba de o modalitate de a explica în mod concret cetățenilor europeni cum acționează Europa prin aceste politici sociale. Deci e o, un aspect deosebit de important asupra căruia aș dori să știu care este reacția dumneavoastră. A doua întrebare pe care mi-o pun este următoarea. recomandările pe care le faceți dumneavoastră în ceea ce privește capacitatea noastră de a conlucra în interiorul instituțiilor și recomandările pentru a conlucra și cu nivelul național, mai ales guvernele și parlamentele naționale. Și ca urmare a celor spuse de colega noastră Emilie Ciurunen, Aș dori să vă întreb un lucru, pentru că nu v-ați pronunțat asupra acestui aspect. Mă întreb dacă oare nu ar trebui să conlucrăm și la un alt nivel, nivelul național, care mi se pare foarte important pentru a avea o, un, un pilot în ceea ce privește aceste politici uh, sociale. Și mă refer aici mai concret la nivelul regional. Uh, într-adevăr, în ceea ce privește marile orientări, avem o conlucrare cu nivelul național, modul în care acestea sunt transpuse și așa mai departe. Dar, dacă vrem o adevărată monitorizare a punerii în aplicare a politicilor europene, dacă vrem un pilot în avionul acesta al politicilor sociale europene, e bine, mie mi se pare că nivelul regional este un nivel absolut indispensabil pentru a avea politici încununate de succes. Dumneavoastră n-a spus nimic pe această temă, dar aș vrea totuși să știu dacă împărtășiți analiza mea sunt într-adevăr convinsă că pilotul uh, acestui avion trebuie să fie unul care cunoaște foarte bine realitatea pe teren și să eliminăm astfel această distanță care există între Europa și cetățenii săi. Ce de-a treia observație se referă la ceea ce spunea din aur domnul Thomas Mann și anume că nu am reușit să obținem o armonizare a conținutului diplomelor la nivel european. Și eu cred că vom putea defini toate strategiile pe care vrem să le definim, mobilitatea tinerilor, locurile de muncă, etc., etc., nu vom reuși să facem toate aceste lucruri dacă nu vom reuși rapid să cădem la un acord între cele 27 de state membre referitor la definirea clară a conținutului diplomelor să definim în mod clar meseriile. Dacă nu facem acest lucru, nu vom obține politicile noastre de, mobiliza- de mobilitate la nivel european. Iată întrebarea. Cum putem să realizăm acest lucru? Care este strategia ce trebuie urmată în acest sens? Care este strategia pe care o putem pune în aplicare pentru a reuși, uh, pentru a obține uh, acest obiectiv în mod concret? Iată că aici ne confruntăm cu adevărată problemă, problema tineretului în Uniunea Europeană, ce percepe Europa, mobilitatea acestora, modul în care se lansează în câmpul muncii, problema de conținut a diplomelor, care mie mi se pare a fi o problemă esențială pentru a ajunge la realizarea acestui obiectiv strategic, obiectiv important. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna Zimă și apoi doamna Figueiredo. Mulțumesc pentru prezentarea de astăzi. Mulțumesc și pentru cercetarea și documentul pe care îl avem în față. Nu pot decât să-i dau dreptate colegii me colegei mele. Mă aflu de cinci ani în acest parlament și în această comisie. Este greu să îți faci o privire de ansamblu venind dintr-o de la nivel național în ceea ce privește politicile sociale la nivel european și cum pot fi acestea abordate în ce locuri trebuie să se lucreze, unde vrem să ne exercităm influența și tocmai în acest sens studiul acesta este foarte bun. Putem să vedem diferitele legături între diferitele domenii și sunt de asemenea luate în considerare diferitele instrumente. Și mulțumesc pentru toate aceste lucruri. Am și eu trei observații. În primul rând, în ceea ce privește strategia 2020. În anul 1995 a avut loc summitul de la Copenhaga și acolo s-a dat o definiție mai largă a sărăciei. Și noi în Uniunea Europeană am primit de la Eurostat criterii exacte în ceea ce privește sărăcia. Însă, când vine vorba de implementarea acestei definiții, despre limitele pe care le conține, Aici eu consider că majoritatea statelor membre au probleme, reduc totul la finanțe, la ajutor financiar și la alte asemenea lucruri. De aceea, de aceea cred că această definiție nu este tocmai ceea de ce avem nevoie. În ceea ce privește strategia 2020, au existat discuții, s-a spus că Comisia încearcă acum să se distanțeze de at risk uh, poverty line. S-a, vorbit despre creșterea economică într-un termen general. Nu sunt sigură că trebuie să ne oprim la acea limită a sărăciei despre care discutam înainte. Știți, ne-ați putea spune mai multe despre acest indicator în ceea ce privește sărăcia care vine din Franța? M-ar interesa mai multe informații. Acum, în ceea ce privește instrumentele pe care le avem noi la dispoziție, OMC-ul trebuie într-adevăr să fie mult mai întărit, dar trebuie ca statele membre să fie toate de acord. Ceva poate fi pus în aplicare sau ceva poate fi schimbat doar când toate statele membre își doresc acest lucru. Dacă unele au probleme, atunci acest lucru se observă. Deci aceasta aș mai dori să știu despre instrumente. Ați vorbit despre norme minime la nivel național. Cred că ar trebui să existe și posibilități astfel încât să putem formula criterii astfel încât aceste norme minime care să țină cont de contextul național, dar să poată fi transferate la nivel european adică să fie descrise standardele și din ele să se dezvolte niște criterii care apoi să poată fi implementate la nivel național. Cred că așa Uniunea Europeană ar putea avea o mai mare influență. În ceea ce privește aprovizionarea cu energia, drepturi la energie, și acest subiect intră în discuție. Dacă acceptăm propunerea ca 10% din uh, finanțele dintr-un buget ar trebui să fie investite în acest sens, în energie regenerabilă. Dacă s-ar face un asemenea criteriu și dacă acesta ar putea fi formulat la nivel european. Și acum a treia întrebare, cu toții discutăm despre instrumentele de care ne-am putea folosi. Oare nu ar trebui să ne gândim și la un sistem de alarmă? Un sistem de alarmă în cazul în care un, într-un stat membru sunt încălcate anumite legi prin practici politice și asta și acestea ar trebui să poată fi anunțate, să existe un instrument la nivelul Uniunii Europene, astfel încât să abordăm și această situație. În au existat tot felul de probleme în această iarnă și în Polonia și în Germania au decedat oamenii fără adăpost din cauza frigului. Există acum inițiative astfel încât uh, să se rezolve aceste probleme, pentru că în Germania există sute de mii de oameni care sunt în pericol să nu își mai poată plăti aprovizionarea cu energie. Aici trebuie să se schimbe ceva. Desigur, trebuie să se țină cont și de nivelul național și lucrurile să se schimbe și să existe niște norme și în țările bogate, cum e Germania, dar și în altele, cum ar fi Polonia, România sau alte țări. Vă mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul doamna Figueiredo. Mulțumesc, doamna președinte. Temele acestea le discutam de ani de zile. Și e vorba de o problemă deosebit de importantă, care în ultimii 10 de ani a devenit din ce în ce mai pregnantă. Și anume, politicile monetare, politicile macro, macroeconomice generale, mai ales cele monetare, politicile de liberalizare în interiorul pieței interne, dar și la nivel mondial al comerțului. Iată că sunt politici mult mai importante, considerate și fi mult mai importante decât toate celelalte politici. Și este evident că uh, vor fi exact aceleași consecințe. O creștere a sărăciei, o creștere a șomajului, o creștere a inegalităților și așa mai departe. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Care va fi agenda socială din această perspectivă care ne-ar permite să schimbăm lucrurile, ca ă, politicile monetare și pactul de stabilitate să fixeze anumite reguli ce trebuie respectate. Bineînțeles, se poate stabili o anumită perioadă de tranziție, de flexibilitate, dar ulterior aceste reguli să devină obligatorii în așa fel încât să se poată favoriza salariile, serviciile de interes public, lupta împotriva sărăciei, lupta împotriva șomajului și așa mai departe. Uh, spre exemplu, am avea uh, orientările Băncii Centrale Europene care, bineînțeles, ar putea interveni în uh, multe sectoare productive, precum cele în care intervine în țara mea, în Portugalia. E vorba de industrie, de agricultură și așa mai departe. Și aș dori să știu care este acea agenda socială care ar putea să facă fața unor astfel de probleme. Iată este întrebarea pe care vreau să vă pun. Și acum aveți cuvântul, puteți să luați cuvântul pentru a răspunde la toate aceste comentarii. Da, mulțumesc, doamna președinte. Toate aceste chestiuni sunt destul de complexe, ca să fiu sincer, însă am senzația că sunt anumite puncte cheie care revin în mod repetat. Relația care există, atmosfera care există în intern în Parlamentul European și colaborarea cu celelalte instituții. Apoi, politicile în ceea ce privește piața internă, care sunt de asemenea foarte importante. Am putea să obținem o poziție mai echilibrată dacă s-ar intensifica colaborarea noastră cu membrii acestei comisii, în așa fel încât să putem și după discuții cu Comisia să putem să avem politici care să nu fie doar politici secundare, ci să fie considerate ca fiind politici esențiale. În acest sens aș spune că politicile sociale reprezintă un miez al proiectului european, al Uniunii Europene. Și în acest sens, cetățenii europeni sunt destul de critici față de proiectul european Uh, pentru că ei consideră că există elemente care le afectează în mod negativ viața de zi cu zi și că există anumite elemente care se ascund în spatele acestor politici sociale și care le afectează viața de zi cu zi. Bineînțeles, e nevoie de un dinamism la nivel economic, mai ales într-o economie globală, așa cum o cunoaștem, într-o lume globală. Și nu putem să ne permitem să reglementăm uh, toate aceste politici la nivel european. Pentru unele trebuie să avem o anumită marjă de manevră, de flexibilitate, fără de care economiile și societățile noastre vor fi uh, în medie mai sărace și nu ar fi capabile să beneficieze de pe urma anumitor oportunități economice. Și atunci elementul central ar fi să se stabilească la nivel european anumite linii directoare, un cadru clar pentru piață. Cum anume uh, serviciile, spre exemplu, de interes social general ar putea să joace un rol mai important? Cum anume s-ar putea stabili un uh, prag, un nivel minim de venit, în așa fel încât să se poată lupta împotriva sărăciei? Și cred că această întrebare a fost evocată și de doamna Zimmer în declarația, în prezentarea sa. Da, eu sunt de părere că există posibilitatea de a combina niște standarde minime și, pe de o parte, și pe de altă parte, o abordare europeană comună, în așa fel încât un anumit nivel de drepturi să fie acordate, garantate tuturor cetățenilor europeni. Cu siguranță că acest lucru se poate face. Uh, și acest lucru cu siguranță nu ar afecta, ca să spun așa, dinamismul economic de care avem nevoie. Putem avea anumite scheme de protecție socială și putem avea și politici sociale care să reprezinte un adevărat avânt pentru nivelul economic. Astfel de decizii pot fi luate la nivel european. De asemenea, ați menționat situația în Germania și situația referitoare la uh, venitul minim. E vorba de schema Hartz 4. Da, poate că e adevărat, însă există un lucru care e un adevărat avantaj în acest domeniu și anume faptul că avem o Constituție în Germania care garantează faptul că această legislație este, co- este coerentă și respectă Constituția uh, germană. Și ne putem permite, deci, să avem această abordare față de venitul minim. Poate că acesta nu trebuie neapărat să fie sporit, însă modul în care calculăm acest, uh, acest venit sunt uh, formule de calcul proprii sistemului nostru. Nu eram la curent cu această discuție în ceea ce privește ceilalți indicatori care pot fi luat în seamă pentru a calcula anumite lucruri. Ați vorbit despre uh, indicatori din Franța, deci nu vă pot răspunde pe această temă. Acum, în ceea ce privește întrebările doamnei Turunin aș dori să spun că este foarte important să există o legătură între diferitele comisii, mai ales când e vorba de politici, aș spune eu, esențiale Uh, deciziile luate în Comisia pentru Buget au influență asupra celorlalte comisii și deci Parlamentul este unul dintre legiuitorii care se ocupă de, din autoritățile bugetare. De aceea trebuie văzut cum anume sunt aplicate toate criteriile necesare. E nevoie de discuții foarte aprofundate în uh, privința pieței interne. Mulțumesc! Și acum, cine mai dorește să mai ia cuvântul din partea invitaților noștri? Can I just thank... Aș vrea să vă mulțumesc uh, foarte mult în numele întregii comisii. Cred că raportul este excelent și vă rog să ne spuneți când se va face analiza costuri-beneficii a politicii sociale. Vă mulțumesc încă o dată. Și trecem acum la raportul doamnei Zimmer cu privire la reducerea sărăciei și crearea de locuri de muncă în țările în curs de dezvoltare. Îi dau cuvântul doamnei Zimăr. Ja, es ähm, handelt sich um, um eine Stellungnahme unseres Ausschusses. Da, mulțumesc. Este vorba de un aviz din partea comisiei noastre la o inițiativă pornită din Comisia pentru Dezvoltare se numește raport în ceea ce privește reducerea sărăciei și crearea de locuri de muncă în țări în curs de dezvoltare, calea de urmat. Pentru că fac parte și din Comisia de Dezvoltare, am avut de curând ocazia să văd care să urmăresc acest raport în Comisia de Dezvoltare. A fost prezentat ieri și mie mi-a fost clar că noi, ca noi, Comisia de Ocupare, trebuie să venim cu un aviz pentru acest raport. Eu consider că acesta ar putea să cuprindă componente foarte importante care au fost lăsate la o parte. Și în ceea ce privește experiența noastră, în ceea ce privește politicile sociale, sărăcia, am putea să venim cu mai multe propuneri. Punctul uh, de plecare este următorul. Aș dori să discutăm din nou despre definirea termenului de sărăcie. Eu cred că e nevoie să uh, discutăm despre țările în curs de dezvoltare și uh, cum și cum se definește sărăcia acolo. Sărăcia, sărăcirea extremă, oamenii fără adăpost, cei care suferă de boli. Intră aici mai mulți factori în joc și trebuie să ne asigurăm că asemenea oameni se pot bucura și ei de viață. De aici, acesta a fost punctul meu de pornire și de aceea consider că acesta ar trebui să fie și în această comisie punctul central de unde să pornim discuțiile. În anul 1995, la Summitul Mondial pentru Dezvoltare Socială, s-au stabilit niște criterii. În februarie, o comisie din cadrul ONU s-a ocupat de prezentarea un raportului în ceea ce privește politica socială în lume și acolo s-a regăsit din nou acest termen de sărăcie și a devenit clar faptul că e foarte importantă regândirea sărăciei, rethinking poverty, această strategie trebuie redefinită. Și tocmai de aceea, noi, ca Parlament European, trebuie să știm că suntem și noi răspunzători de ceea ce se întâmplă în țările în curs de dezvoltare și trebuie să ne implicăm și tocmai de aceea mă acces pe acest punct. Doresc de asemenea să mai vorbim și despre alte lucruri, cum ar fi pactul global privind locurile de muncă, care va avea loc în septembrie. Și acolo se va vorbi despre condiții de muncă decente și alți factori care intră în această discuție și acestea sunt foarte importante pentru a se ajunge la implementarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniumului. Ale mileniului. Trebuie să vedem cu ce mai putem veni. Ați văzut documentul meu în câteva puncte în ceea ce privește limitele. Aș dori ca Uh, trei puncte să fie cele mai importante. Însă doresc să mai spun că există foarte multe propuneri care ar putea să fie incluse în acest aviz. Și probabil vor veni și colegii cu perspectivele lor, cu ce gândesc ei despre acest subiect și ar putea să-mi spună ce propuneri să mai includ. Eu îmi doresc încă un punct important – și anume în ceea ce privește sistemele de protecție socială și ele ar trebui să fie inclus. Lupta împotriva sărăciei în țările în curs de dezvoltare ar trebui să joace un rol foarte important și ar trebui să ne concentrăm și pe această chestiune. 80% din oamenii de pe întreg globul nu sunt acoperiți, nu fac parte dintr-un sistem de protecție socială. Mă bucur de cooperarea cu colegii. Am stabilit și un termen limită până la data de 7 aprilie. Aș dori de asemenea să vorbesc și cu raportorii din umbră din diferitele grupuri în ceea ce privește acest aviz al nostru. Iar apoi sper că vom ajunge la o poziție comună și să ne exprimăm clar poziția. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Urmează următorul vorbitor, doamna Steinruck. Nu poate fi aici și m-a rugat pe mine să o reprezint astăzi. Doamna Zipel crede că, rapor, că raportul e unul foarte bun, dar totuși mai lipsesc niște elemente în această primă versiune pe care ea ar dori să le aducă prin amendamente în ceea ce privește situația juridică și economică a femeilor ar trebui incluse de asemenea situația sindicatelor în țările în curs de dezvoltare. Și acestea sunt niște puncte importante pe care am dorit să le includem. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Mester nu este aici astăzi și nu am apucat să discut cu dânsa, însă am și eu ceva de spus și apoi voi vorbi nou cu doamna raportor. În primul rând, sunt de acord cu ideile principale, cu ce ați spus despre Rethinking Poverty și sugestiile cu care ați venit, mai ales în ceea ce privește punctul numărul 3 și munca în condiții decente. Înțeleg că doriți ca documentul să fie unul destul de scurt și că ați avut o limită în care să vă încadrați, dar mai sunt niște idei care ar trebui luate în considerare și una vine tocmai de la documentul primit de la Comisia DEVE și anume microcreditarea. Tocmai am încheiat un raport pe acest subiect în comisia noastră. E vorba de încurajarea țărilor în curs de dezvoltare în ceea ce privește folosirea microcreditelor. Acest lucru e foarte important și sunt de acord că trebuie să includem și munca copiilor. În linii mari sunt de acord și sprijin ceea ce ne-ați prezentat, doamna președinte. Urmează următorul vorbitor. Euh, je voudrais dire... Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, sunt de părere că acest raport este complet, excelent. Există un punct, totuși, asupra căruia nu am reușit să găsesc tot ceea ce mi-aș fi dorit eu în text. Uh, e vorba de problema femeilor în țările în curs de dezvoltare care se găsesc într-o situație deosebită, specifică, o situație în care, uh, spre exemplu, odată ce devin văduve, își pierd aproape toate drepturile. Și cred că în această luptă împotriva sărăciei, femeile care sunt uh, în aceste țări în curs de dezvoltare sunt cele mai sărace și, ca urmare a unor accidente, uh, incidente în viață, devin și mai sărace și poate că acest aspect nu a fost suficient abordat. Ar fi bine să îl, o facem. Mulțumesc și acum am la doamna Zimmer. Ja, vielen Dank für, für die Hinweise. Da, vă mulțumesc pentru contribuții. Mă bucur când primesc din diferitele grupuri de la diferiții membri ai comisiei noastre propuneri, propuneri pe care le-aș putea include. Nu există o limită în ceea ce privește amendamentele, atâta timp cât uh, sunt taxate pe aceeași temă. În această primă versiune știu că am lăsat anumite grupuri pe din afară. E clar că trebuie să vorbim despre situația femeilor, despre copiii care muncesc și de asemenea și despre oamenii, oamenii vârstnici din țările în curs de dezvoltare. Toate aceste probleme sunt foarte importante pentru a putea să progresăm. Cred că există o întreagă paletă de, de lucruri pe care încă trebuie să le mai includem, dar trebuie să le sortăm și apoi să le includem. Vă, doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult. Desigur că va trebui să includem în amendamente și alte categorii de oameni. Termenul pentru amendamente este, așa cum ați spus, data de 7 aprilie la adoptarea la 28 aprilie, apoi în mai și în iulie. Și